Good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor. Aș putea să folosesc ciocănelul. Bun venit tuturor. Sper că ați avut cu toții o vacanță de vară excelentă. Putem să adoptăm ordinea de zi în această după masă. Bine, nu există obiecții. Această reuniune este transmisă pe internet, în direct. În ultimele noutăți în legătură cu audierile comis- comisarilor. Am fost rugate să păstrez un loc în agenda miercuri seara, așadar sperăm că atunci vom afla când, care voi fi, vor fi comisarii propuși și care vor fi portofoliile. Deci să sperăm că miercuri mai devreme decât seara aflăm. Această o reuniune extraordinară a președinților comisiilor parlamentare va fi ținută miercuri seara pentru a elimina orice fel de conflicte posibile între uh, comisii președinții comisiilor vor discuta uh, împreună cu, parlament, cu președintele Parlamentului pentru a se asigura că noi trebuie să ne asigurăm că avem un mandat corect pentru protecția consumatorului, că Comisia ia în serios acest domeniu și ca Comisia noastră să fie implicată în audieri în ceea ce privește măsurile orizontale de pe piața internă care vizează protecția consumatorului. Și bineînțeles vom discuta despre orice schimbări în competențele comisiei din noul mandat. După aceea mai sunt câteva puncte în domeniile unde am lucrat cu Comisia ECON, de asemenea cu Comisia ITRE, și, de asemenea, subiecte pentru comerțul intern. Vă voi informa cât de curând aflu eh, când, când vor avea loc aceste audieri. Știu că în trecut membrii comisiilor și în special membrii Comisiei pentru Protecția Consumatorului au fost implicați în multe audieri și Eh, trebuie să participați la foarte multe audieri, însă eu aș, v-aș ruga să încercați să fiți prezenți la acest eh, eveniment. Este o responsabilitate crucială a Parlamentului. Mie mi se pa, și mi s-a părut foarte util acum 5 ani să particip, particip la o serie de audiere ale candidaților eh, pentru comisie pentru a-i putea compara între ei și a-mi face o idee despre ce este vorba. Ah, yes, on, on e- Mai era încă un punct pe în legătură cu e-meetings. Suntem o comisie fără documente imprimate. Puteți avea acces la toate documentele prin aplicația e-meetings, pe care cred că o cunoașteți. Dacă nu, uh, vă vor ajuta uh, ceilalți membri ai secretariatului. Procesele verbale ale reuniunilor anterioare, dacă aveți întrebări, le considerăm atunci adoptate și putem trece la vot. Primul vot este pentru delegarea puterilor către coordonatori. Cu toții știți despre ce este vorba conform articolului 205.2 din regulamentul de procedură, prin care președintele de comisie poate să convoace reuniuni ale coordonatorilor și aceștia să ia decizii în numele comisiei în ceea ce privește procedura și alocarea rapoartelor. În plus, comis, Comisia poate să aleagă să delege puteri suplimentare coordonatorilor dacă dorește. Cine este pentru acest vot? Este un vot electronic, am impresia, dacă aveți cartelele de vot la dumneavoastră. Cine este pentru, așadar? 21 de membri încă mai trebuie să voteze. Mai avem nevoie de 3 voturi. Închidem votul. 25 Cineva nu are cartela de vot, 25 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Se adoptă. Trecem la votul cu privire la adoptarea profilului lingvistic. Intenționăm să obținem un profil cât mai mare, pentru a, cât mai extins, deci toate cele 22 de limbi disponibile. Aceasta este intenția mea. Am, voi cere secretariatului să verifice că avem nevoie de cele 22 de limbi, că avem membrii din, care vorbesc toate cele 20, 22 de limbi oficiale se consideră că avem nevoie dacă se acordă interpretare pentru membrii care nu sunt prezenți în mod obișnuit, poate acești membri pot să anunțe secretariatul în avans pentru a nu contracta aceste servicii dacă nu sunt necesare. Însă, întotdeauna susținem să existe interpretare pentru că este foarte important ca uh, membrii să înțeleagă ce se vorbește aici în toate limbile. Doamna Iaconsari, mm, mulțumesc. Am încredere în dumneavoastră, doamnă președinte, însă justificarea mi se pare puțin ciudată. Dacă interpretarea depinde de dimensiunea sălii, nu, nu poate nu, acest lucru nu mi se pare logic, pentru că nu putem să tratăm uh, subiectele mai minore în săli mai mici și subiectele importante în săli mai mari. Uh, este vorba de a avea un principiu global care să uh, fie respectat. Unii, uh, dacă se doresc, uh, dacă se dorește să se facă economii și să se transfere reuniunile în sările mai mici, deodată nu va mai fi nevoie de interpretare. Vrem să evităm această situație. Președinta, după cum am spus, uh, vrem să evităm aceste situații și noi, în principiu, vom cere regimul, regimul lingvistic complet. Toată problema este caducă dacă toate comisiile solicită regimul lingvistic întreg uh, în același timp, pentru că atunci apar probleme. Vom solicita acest regim lingvistic complet și, bineînțeles, susțin um, necesitatea dumneavoastră de a putea să vă exprimați în orice limbă doriți pentru a putea fi înțeleasă. Argument. Aș dori să mai aduc Uh, un argument în favoarea limbilor. Nu este vorba numai de cei care sunt în această comisie, ci și de cei care ne urmăresc pe internet. Cel puțin atunci când o reuniune este transmisă pe internet, ar trebui să se uh, asigure traducere și interpretare în toate limbile, pentru că cetățenii trebuie să ne poată urmări. Vorbim despre faptul că trebuie să aducem uh, Europa mai aproape de cetățeni și um, în loc să începem de la a pune la dispoziție uh, interpretare pentru toată lumea, uh, blocăm de la bun început. Dacă vrem să câștigăm încrederea cetățenilor, trebuie să le să comunicăm cu ei. Nu este vorba aici despre economie, este vorba dacă limba este sau nu folosită de către eurodeputații respectivi. Documentele am înțeles că sunt traduse în toate cele 22 de limbi, chiar dacă limbile nu sunt uh, folosite în uh, reuniune. După cum am spus, solicităm ca comisia noastră să aibă săli mari și regimul complet de 22 de limbi. Doamna Mețola. Mulțumesc Vă mulțumesc pentru eforturile dumneavoastră ca președinte. Am fost uh, membra, sunt membra Parlamentului European deja de un an și văd că există schimbări în ceea ce privește disponibilitatea limbii malteze. Uneori este mai disponibilă, alteori nu. Uh, Comisia IMCO este una foarte importantă pentru cetățenii maltezi. Avem doi membri din șase membri maltezi prezenți în această comisie și mulți cetățeni din Malta urmăresc procedurile comisiei noastre pe internet. V-aș ruga să țineți cont de acest lucru și de faptul că o treime din membrii maltezi în Parlamentul European sunt prezenți în uh, această comisie și că mulți cetățeni ne urmăresc prin web streaming. Vă mulțumesc. Știu că limba malteză este pe lista celor și dacă vor fi disponibile doar 18 limbi. Câteva informații suplimentare. Ni s-a confirmat o sală mai mare pentru reuniunea viitoare din octombrie, după aceea reuniunea din 5 și 6 octombrie, pentru 7, 17 noiembrie și din 3 și 4 decembrie, anul curent. Însă în aceste reuniuni vom avea, vom avea doar 20 de cabine, nu 22. Vom vedea ce vom face la momentul respectiv, dar vom încerca să obținem cât mai multe limbi posibile. înseamnă că letona și estona vor fi, nu vor fi disponibile la reuniunile respective, dar uh, vom discuta și la nivelul coordonatorilor problema. Putem să votăm așadar pe acest punct. So we're voting on the approval. Votăm acum aprobarea regimului lingvistic. Vot electronic. Four more? Two Mai avem nevoie de două voturi, un vot, gata. Se adoptă cu voturile pe care le vedeți pe ecran. Urmează validarea recomandărilor coordonatorilor privind chestiunile pendinte. Este vorba de șapte dosare unde s-au adoptat poziții în primă lectură de mandatul anterior pentru a ne permite să începem negocierile la nivel de trialog pe aceste dosare. Vă cer așadar aprobarea să preluăm aceste șapte dosare, după cum recomandă coordonatorii. Cine este pentru? Din nou, vot electronic. Close that vote. Închidem votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru, două abține. Trecem acum la votul pe buget. Țin să notez că procesul bugetar a fost neobișnuit datorită alegerilor. Mulțumesc raportoare și raportorilor din umbră pentru munca imensă pe care au făcut-o într-un timp foarte scurt. Calendarul de vot a fost extrem de scurt. Cred că acest lucru trebuie remediat pentru că trebuie să avem suficient timp pentru a discuta, a dezbate amendamentele. Nu a fost un proces ideal datorită alegerilor, datorită noului mandat al Parlamentului, a trebuit să reducem drastic perioada de discuție. Dorește să intervină cineva care a lucrat asupra bugetului? Thank you. Uh... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor grupurilor politice și raportorilor din umbră care au lucrat foarte mult pe acest dosar. Am avut două săptămâni de, pentru a redacta proiectul de raport, ceea ce a fost foarte scurt. Am colaborat foarte bine, ne-am înțeles pe anumite puncte. La un, alte amendamente nu au putut fi susținute, însă aveți dreptate atunci când spuneți că anul viitor vom avea mai mult timp la dispoziție și aș dori să vă semnalez un lucru și anume proiectele pilot. Vă, sus- vă mulțumesc pentru proiectele de anul aceste, acesta, în ceea ce privește IMM-urile și uh, Uh, agenda consumatorilor, însă anul viitor avem o linie de proiecte pilot și noi va trebui să facem propuneri care să se conformeze cerințelor Comisiei Bugete și care să poată să fie adoptate cu succes. Vă semnalez deja acest lucru pentru a uh, putea să conlucrăm cât mai bine în ceea ce privește aceste proiecte pilot care sunt foarte utile. Vă mulțumesc celor care au lucrat pe proiectele pilot până acum și aștept observațiile dumneavoastră eventual și votul. Vă mulțumesc. Maria Grappini. Doamna Grappini. Mult, doamnă președintă așa cum uh, prezenta și catherine sigur a fost timpul foarte scurt însă eu aș vrea să ridic o problemă de principiu. Uh, am lucrat uh, mulți ani pe bugete fie ca întreprinzător fie ca ministru și cred că este extrem de important ca ca să pregătim uh, pentru anul viitor altfel uh, lucru pe acest buget. Uh, eu cred că, pornind de la principalele constrângeri pe care le-am constatat toți în țările noastre, constrângeri pentru IMM-uri vorbesc acum, avem nevoie de, de măsuri concrete care să rezolve ceea ce am constatat că au nevoie IMM-urile și de aceea sigur eu regret că nu s au putut acum propunerile mele să fie preluate în buget dar insist ca pentru anul viitor să lucrăm în uh, o perioadă mai îndelungată și să venim cum spunea catherine cu uh, proiecte pilot noi. dacă cele vechi nu au dat rezultate și suntem în situația în care suntem înseamnă că trebuie să venim inovativ cu alte proiecte pentru rezolvarea uh, constrângerilor pe care le au acum imm urile și nu mai le înșir aici accesul la finanțare accesul la piețe noi la achiziții publice. nu s a rezolvat nimic din aceste probleme există aceeași greutate și uh, aș vrea doar de principiu să reținem acest lucru și să lucrăm comisia uh, mult mai mult și mult mai uh, pragmatic pe măsurile pe care să le uh, uh, adoptăm ca și măsuri cu efect asupra rezolvării problemelor imm urilor. Thank you. Acum trecem la vot. Începem cu uh, un vot în bloc al rezult, privind rezultatul uh, procedurii orale de pe 3 septembrie. Cine este de acord cu acesta? Ten more to vote. Mai trebuie să voteze 10 persoane. Can I see what the ECR whip is on that, please? Care este poziția ECR-ului? Da sau nu? Puteți să ne arătați? Thank you very much. That's closed. So that's 30. Bun. 30 și, uh, 34 de voturi, dintre care 30 pentru, 4 împotrivă, nicio abținere. Trecem mai departe acum. Un amendament oral din partea raportorului. Everybody happy with the oral amendment? We vote that. Dacă nu aveți nimic împotrivă, vom vota prin ridicare de mână amendamentul oral. Se adoptă. Amendamentul 1. So the first part of the amendment has fallen. Prima parte a amendamentului este caducă, fiindcă amendamentul oral uh, a fost adoptat, dar trebuie să votăm cealaltă parte. Cine este de acord? Cine este pentru? Against. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 3. Uh, cine este pentru? Împotrivă? Amendamentul 4 pentru, împotrivă. Amendamentul 5 pentru. Ah, se adoptă. Pentru, împotrivă, adoptă. 3, 4 și 5 au fost adoptate. Votăm acum întregul aviz astfel amendat. Five more to vote. Mai trebuie să voteze 5 persoane. Okay, let's close the vote. Se închide votul. 28 pentru, 4 voturi împotriva, nicio abținere. Bun. Vă mulțumesc. Următoarea reuniune. Acum câteva anunțuri următoarele reuniuni ale comisiei noastre. Acestea vor, va, va avea loc pe data de 24 septembrie, miercuri, de la 9 la 12, 12 jumătate, 25 septembrie apoi, următoarea, joi, avem o reuniune la ora 9 dimineața, unde vom avea niște voturi. Dar reuniunea care a fost programată pentru ora 3 după amiaza nu va mai avea loc. We will let you know, as I said, about commissioner hearings as soon as we possibly can. Thank you. Dar o să o reprogramăm apoi uh, când vom avea ocazia. Mulțumesc. Uh, continuăm acum reuniunea cu ușile închise. Fără jurnaliști, dar, uh, bineînțeles, pot să rămână alături de noi asistenții. Ne întâlnim cu directorul general pentru relații, ex, pentru relații externe, François Lebay.